The <clears throat> sitting is resumed. Reluăm ședința. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Pe ordine de zi urmează raportul Wolf Klintz privind coordonarea regulamentelor și legilor în legătură cu instrumente de investiții colective și valori imobiliare. Domnul Clinț are cuvântul 4 minute. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, din iulie 2008, Comisia Europeană a